Dear colleagues, Stimați colegi, cred că a venit timpul să începem. Mai întâi de toate vreau să-i urez bun venit comisarului desemnat pentru sănătate și siguranță alimentară, domnul Andriu Caitis. Acum voi trece la limba mea maternă. Portofoliul comisarului desemnat cuprinde un, uh, o multitudine de domenii multitudine de domenii esențiale pentru Uniunea Europeană. Comisia Euro- um, ENVI își dorește să lupte la rândul său pentru protecția sănătății publice, pentru drepturile pacienților și pentru uh, siguranța vieții. Domnul Andrew Kaitis este cardiolog, este chirurg, a fost uh, o, timp de 20 de ani uh, medic, a fost uh, de asemenea ministru al sănătății în Lituaniei, a reprezentat Lituania în negocierile de independență, de asemenea a avut o îndelungată carieră de parlamentar în uh, Lituania, a avut șase mandate în Parlamentul lituanian, a fost de asemenea reprezentant al delegației lituaniene la Convenția privind viitorul Europei. Comisia ENVI este competentă pe fond în uh, cadrul audierii acesteia, iar comisia asociată la audiere este Comisia a, uh, Agri. 45 de uh, vorbitori vom avea astăzi, 45 de întrebări, 6 întrebări vor veni de la reprezentanții Comisiei Agri. Vă amintesc că mm, domnul comisar va fi investit sau nu pe baza angajamentului său uh, în uh, afacerile europene, de asemenea pe baza transparenței și dorinței sale de colaborare. Bineînțeles, și cunoștințele sale în domeniu vor fi uh, evaluate. În pregătirea acestei audieri s-au i-au fost trimise comisarului desemnat un set de întrebări înscris care au fost uh, deja și-au primit deja răspunsul tot înscris. Bineînțeles, traducerile acestor răspunsuri v-au parvenit deja. Îi voi da acum 10 minute domnului Andrew Caichis pentru o prezentare generală, iar la finalul audierii va avea 5 minute la dispoziție pentru o declarație finală. După prezentarea de 10 minute a domnului Andrew Caichis, vom avea cele 45 de întrebări adresate de către membrii comisiile comisiilor. Vom uh, acționa pe sau vom derula această audiere pe baza principiului ping-pong. Uh, mai întâi vom începe cu reprezentanții grupurilor politice și mai apoi vom uh, trece la ceilalți membri. Un minut pentru fiecare întrebare, două minute de, pentru răspuns. Vom avea de asemenea și o serie de întrebări scurte la spre finele audierilor. Întrebările vor fi împărțite în trei seturi de întrebări. La finele seturilor de întrebări va, vor veni seturile de, sau întrebările adresate de colegii de la Agri și, uh, bineînțeles, uh, vreau să vă rog încă de pe acum, pentru a respecta timpul alocat nouă, să fiți cât mai uh, succinți cu putință. Uh, audierea nu durează decât 3 ore, prin urmare vă rog frumos să respectați timpul care va fi va fost acordat. 5 secunde în plus pentru fiecare întrebare vă voi acorda și 10 secunde în plus pentru fiecare răspuns uh, voi acorda comisarului desemnat. În momentul în care o steluță va apărea pe ecran, vă veți da seama că ați ajuns deja la finele timpului care v-a fost alocat. Pentru că vom avea parte de interpretare în 23 de limbi. Vreau să vă spun că vă puteți cu toții exprima în, limbi, în limba dumneavoastră maternă. Uh, Um, audierea va putea fi uh, văzută în direct pe site-ul Parlamentului European și mai apoi această ședință va putea fi descărcată de pe același site. Acum îi dau cuvântul